Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Welcome to our next. Bună ziua, stimați colegi. Bine ați venit la reuniunea ITRE. Dacă nu este nicio observație, atunci putem adopta ordinea de zi fără nicio modificare. Văd că nu este nici o observație din sală. Trecem atunci la punctul 2 anunțul meu, foarte important. Reuniunea de mâine, după masa Comisiei ITREM, va începe la ora 15.45. Deci nu la ora 15, ci la ora 15.45 și va avea loc într-o sală diferită, PHS 5B001. Reuniunea deci se va ține în același corp la etajul 5. Trecem acum la punctul 3, studiul cu privire la investițiile în um, Industria Europeană a Energiei, o prezentare din partea lui Luc Van Nuffel și a Jessica Yearwood. Vă mulțumesc că ați venit, bine ați venit în Parlamentul European. Acest studiu a fost pregătit de Trinomics, care este o agenție de consultanță în materie de politică economică, cu sediul în Rotterdam. Acesta se ocupă de cercetare și oferă consultanță în materie de politică legată de energie, mediu și schimbare climatică, subiecte foarte importante pentru noi. Cei doi oaspeți, domnul Luc Van Nuffel, este consultant la Trinomics din uh, ianuarie 2015, iar uh, doamna Jessica Earwood lucrează ca um, consultant în materie de energie pentru Trinomics. Doamna Earwood este implicată în uh, domeniile um, energie durabilă, finanțare durabilă, eficiență energetică și guvernanța energetică a Uniunii Europene aspecte foarte interesante pentru noi. Domnul uh, Luc Van Nuffel are o experiență foarte vastă în sectorul european al electricității și al gazului, dar și în uh, Belgia, în acele sectoare. Acesta a oferit consultanță băncii mondiale energiei, Agenției Energiei uh, din uh, Flandra și, de asemenea, Guvernului Federal Belgian. Deci, ambii au foarte multă experiență în acest domeniu. Stimați oaspeți, dumneavoastră ați analizat uh, estimările în materie de nevoi și de vector pentru investiții în sectorul electricității făcând mai multe scenarii care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor în materie de energie și climă de către Uniunea Europeană. Electricitatea nu este în general uh, energie, ci e vorba de uh, conceperea pieței uh, electrice. Există mai multe opțiuni de politică pentru a favoriza investițiile în acest sector. Avem nevoie de aceste recomandări, sunt foarte importante pentru noi. E foarte important pentru noi să vedem cum stau lucrurile din punctul de vedere al unor profesioniști în domeniu și care este sfatul lor pentru noi, cum ar trebui să reglementăm noi acest sector. Este necesar să primim sfatul acestora în ceea ce privește anumite acte normative și legislative importante, conceperea pieței, autoritățile de reglementare națională. Deci, în foarte multe, din foarte multe puncte de vedere, sfaturile dumneavoastră, consultanța dumneavoastră, va fi foarte utilă. Îi dau acum cuvântul uh, doamnei uh, Jessica Earwood. Am crezut că vom respecta ordinea alfabetică, dar nu interveniți în ordine alfabetică, deci doamna Earwood. Mulțumesc pentru introducere. Așa cum s-a mai spus, obiectivul acestui studiu este acela de a oferi recomandări de politică pentru favorizarea investițiilor în sectorul electricității. Acestea au uh, rolul de a favoriza tranziția către un sistem energetic uh, cu emisii mai scăzute de dioxid de carbon până în 2050. Ne-am concentrat pe mai multe aspecte, obiectivele și um, țintele de politică în materie de energie și climă, apoi nevoile de investiții necesare pentru atingerea acestor ținte, apoi o analiză generală a instrumentelor pentru favorizarea investițiilor, atât din punct de vedere al reglementării, cât și din punct de vedere financiar. Apoi, uh, vectorii acestor investiții, și, în cele din urmă, ne-am uh, uitat la câteva opțiuni de, politici, de politică, am evaluat aceste opțiuni și am făcut câteva recomandări. Pentru a face acest lucru am uh, revizuit uh, literatura de specialitate și am făcut trei studii de caz în pe trei regiuni și de asemenea am organizat câteva interviuri cu părțile interesate. Pentru a începe, primul pas a fost să identificăm obiectivele energetice ale Uniunii Europene. Deja de câțiva ani, Uniunea Europeană a încercat să rezolve această trilemă energetică pe care o vedeți pe acest slide și a încercat să pună în aplicare politici pentru a asigura sustenabilitatea, competitivitatea și siguranța aprovizionării. În acest cadru, Uniunea Europeană și-a setat câteva obiective, printre care se numără cadrul energetic 2020-2030, care cuprinde țintele de reducere a gazelor cu efect de seră, uh, țintele în ceea ce privește energia regenerabilă și eficiența energetică, dar mai există și ținte cu privire la contoarele inteligente și interconectarea. Tendințele actuale sunt uh, în conformitate cu țintele 2020, dar este nevoie de mai multe investiții și de mai multe reglementări pentru a atinge obiectivele 2050. Pentru a atinge obiectivele 2050, și anume o reducere a gazelor cu efect de seră de 80 până la 90%, avem nevoie de foarte multe investiții la nivelul Uniunii Europene în uh, domeniul electricității. Cele mai relevante investiții sunt uh, cele legate de generarea de electricitate care ajung de la până la 80 de miliarde de euro pe an până în 2050. Aproximativ 70 până la 80% au legătură cu energia regenerabilă. În ceea ce privește rețelele, există aproximativ 40 până la 60 de miliarde de euro necesari pe an, dintre care 80% ar trebui să se concentreze pe nevoile de distribuție. Ar trebui să se favorizeze energiile regenerabile și cogenerarea la scară mică, dar și integrarea tehnologiilor inteligente. O altă parte importantă este interconectarea și înlocuirea, dar și reînnoirea rețelelor. Și apoi trebuie să ne concentrăm și pe stocare și pe răspunsul părții de consum. Acestea sunt mai mici deocamdată, dar așteptăm să existe o creștere a acestui răspuns pe viitor. Pentru a sprijini toate aceste investiții ca să atingem um, obiectivele 2050 în materie de decarbonizare, Uniunea Europeană are mai multe instrumente la dispoziție din punct de vedere al reglementării. Pentru noi, um, Regulamentul TEN este foarte important. Acesta include cadrul pentru proiecte de interes comun, directiva privind energia regenerabilă și sistemul de schimb de certificate de emisii. Când vorbim despre reglementare, ne gândim totuși la instrumente de finanțare, de exemplu mecanismul de interconectare a Europei, care se concentrează pe sprijinirea proiectelor de interes comun, Orizont 2020, uh, care se concentrează în special pe cercetare și pe inovație în domeniul regenerabile. Și încă câteva fonduri mai generale, precum uh, fondurile europene pentru investiții strategice, de exemplu. Aceste fonduri sau uh, instrumente de sprijin oferă aproximativ 1,5 miliarde de euro pe an în granturi și aproximativ 12,5 miliarde de euro pe an în instrumente financiare pentru toate proiectele energetice. Cu toate acestea, respectivele reprezintă numai 10 până la 15% din uh, nevoile de investiții pentru electricitate. Deci putem spune că este nevoie de finanțare suplimentară în acest sens. Aș vrea să vă vorbesc puțin despre tendințele de investiții pe care le-am văzut până acum în materie de generare de electricitate. Și voi începe cu um, generarea din surse regenerabile și surse convenționale și apoi colegul meu va continua cu tendințele suplimentare și cu restul prezentării. În ceea ce privește energia regenerabilă, am observat că costurile acestei tehnologii încep să scadă și ajung la costuri egale cu energia convențională. Acest lucru duce la, a dus la investiții masive de aproximativ 15 miliarde de euro în 2015 pentru Uniunea Europeană. E vorba de o creștere de șase ori din 2004. În 2004, Uniunea Europeană era lider în materie de investiții în energii regenerabile, pe când liderul actual este China. Cu toate acestea, investițiile nu sunt uh, împărțite în mod egal între statele membre. Există diferențe majore între acestea și uh, cele mai multe se bazează pe subvenții. Chiar dacă subvențiile pe megawatt oră încep să scadă, și devin uh, mai mult bazate pe piață, totuși acestea rămân o parte importantă. În ceea ce privește energia generată din surse convenționale, am identificat o creștere a noilor energii regenerabile, care a pus presiune pe instalațiile convenționale. Deocamdată, instalațiile electrice bazate pe combustibil fosil și nuclear încep să fie dezafectate și se dezvoltă tot mai mult energii regenerabile. Nu există un model de afaceri deocamdată, așa că multe state membre încearcă să introducă un mecanism de remunerare a capacității pentru a asigura uh,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 Iesica deja s-a concentrat pe investițiile în rețele, acestea sunt reglementate și uh, se bazează în special pe energiile regenerabile și pe interconectare, pe accesul la aceste energii. Dar nu ar trebui să uităm faptul că o mare parte din investiții ar trebui folosite pentru reînnoirea infrastructurilor um, demodate. E nevoie de tot mai uh, mult echilibru și deocamdată observăm că energiile regenerabile, cota energiilor regenerabile în mixul pentru electricitate a ajuns la 28%. Dar uh, jumătate din acestea sunt intermitente, energia oleană și solară. În unele state membre, cota acestora este mai mare, de exemplu în Germania nu există o problemă majoră cu o penetrare de 10%. Capacitatea de generare a sistemului este suficient de mare pentru a absorbi și capacitatea intermitentă. Însă, cu o tot mai mare cotă de energii regenerabile, este nevoie de un mai mult echilibru. Aceste nevoi de echilibrare sunt acoperite în special de generare, de o flexibilitate mai mare a generării, de noi instalații, dar sunt tot mai mult acoperite de stocare și de răspunsul părții de consum. Răspunsul părții de consum deja a fost dezvoltat în industrie, contractele care pot fi întrerupte, de exemplu, și aceasta se dezvoltă și în sectorul rezidențial, însă mai este cale lungă de făcut. Stocarea este o tehnologie foarte importantă, cel puțin unele dintre tehnologii sunt extrem de importante. Uh, hidrocentrale reprezintă 95% din uh, posibilitățile de stocare din Europa și uh, se dezvoltă noi tehnologii, bateriile, de exemplu. Acestea însă se dezvoltă destul de încet. În um, Germania, de exemplu, foarte multe instalații de panouri solare sunt echipate și cu baterii de stocare. Există, deci, numeroase um, tendințe de investiții care merg mână în mână cu digitalizarea și care schimbă semnificativ peisajul uh, energetic. Există noi servicii oferite de furnizori um, și, în general, pe piață. Există noi produse, de exemplu, așa numita Energy Box. Toate acestea sunt elemente foarte importante în evoluția sectorului energetic. Penetrarea energiilor regenerabile, dar uh, și noile investiții duc uh, la o creștere a Furnizorii cu electricitate, însă trebuie să ne concentrăm și pe accesibilitate. Costul sistemului în 2030 va crește cu 30% față de 2010. Chiar dacă prețurile cu ridicata sunt mai scăzute, prețul factorilor la energie înregistrează o tendință ascendentă. Suntem cu toții conștienți de alte două tendințe, electrificarea transporturilor și a încălzirii. În domeniul transporturilor există o așteptare în materie de energie regenerabilă de 80%. Impactul va fi foarte mare. Deocamdată, acesta reprezintă 10% din uh, consumul general de electricitate și va fi nevoie de o capacitate de generare de 130 de MW. Electrificarea încălzirii este și ea o evoluție nouă, de exemplu panouri termale sau pompe um, de încălzire. Am observat, de exemplu, că în țările de jos guvernul a luat um, decizia strategică de a reduce tot mai mult folosirea gazului pentru încălzire. În principiu, nu se va mai investi în infrastructura de gaz pentru încălzire. Am observat că sprijinul financiar în Uniunea Europeană pentru investițiile în electricitate și în diversele utilizări ale electricității a crescut semnificativ între 2008 și 2012. Această creștere nu este importantă numai pentru energiile regenerabile, 90%, dar și pentru combustibilii fosili, 39%. Este destul de ciudat că în ceea ce privește combustibilii fosili, inclusiv uh, cărbunele și gazele naturale, acestea sunt uh, subvenționate destul de puternic. Și una dintre recomandările pe care vrem să o facem are legătură cu reducerea graduală a subvențiilor. Aceasta ar putea fi o soluție în uh, vederea tranziției către o furnizare de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. O altă tendință este reprezentată de noile instrumente, de exemplu parteneriate de cooperare la nivel local. Am observat noi modele de finanțare a proiectelor, de exemplu din capital privat, care sunt uh, principalele obstacole ale, la investiții, dar și principalii vectori ai acestora. Creșterea cererii a fost în mod tradițional uh, un uh, vector important, dar acum creșterea este destul de limitată și majoritatea cererii se bazează pe energia regenerabilă și este acoperită de investițiile în acest domeniu. Nivelul remunerației, deja este ca vorbi despre acest lucru, acesta este destul de scăzut, deci nu este neapărat o barieră în calea investițiilor. Am încercat să ne concentrăm pe cele mai importante obstacole și am dar și pe cei mai importanți vectori. Și am observat că principalul vector în uh, contextul actual de piață este sprijinul pentru energiile regenerabile. Iar unul dintre cele mai importante obstacole rămâne în continuare complexitatea procesului de obținere a permiselor și acceptarea publică a infrastructurilor în general. Acestea rămân niște aspecte controversate, chiar și în contextul actual al pieței. Și acum aș vrea să mă refer la opțiunile de politică pe care le-am evaluat. Prima categorie se concentrează pe funcționarea pieței. Cea de-a doua categorie cuprinde câteva opțiuni de politică pe care le-am identificat ca necesare în cazul în care piața nu funcționează corespunzător. Și cea de-a treia categorie de opțiuni de politică se referă la cadrul general de reglementare. Concluzia este că opțiunile de politică ce se concentrează pe îmbunătățirea funcționării pieței sunt cu adevărat cele mai eficiente și cele mai adecvate. Acestea răspund în mod corespunzător diverselor criterii pe care le-am utilizat și noi pe care le-am uh, folosit ca să evaluăm diversele opțiuni de politică. Așa că am făcut o ierarhie a acestor opțiuni de politică, luând în calcul impactul acestora. Am prezentat aici um, cele șase cu cel mai uh, pozitiv rezultat, dar desigur uh, aceste concluzii sunt uh, transpuse și în recomandări, așa că um, voi trece acum la recomandări, partea cea mai importantă a studiului nostru. Prima recomandare se concentrează pe nevoia de a oferi certitudine investitorilor. Acesta este un mesaj um, care a fost reluat în diverse studii și în diverse mesaje din partea industriei. Certitudinea, siguranța pentru investitori este cheie nu numai în ceea ce privește uh, rețelele, dar și generarea din energii regenerabile și convenționale. Am observat în studiile de caz că în Spania, unde politica în materie de energie regenerabile s-a schimbat în 2013 și a avut um, um, efecte retroactive, acest lucru a dus la o încetare a tuturor investițiilor. Apoi, Sprijinul pentru energie regenerabile nu ar trebui să fie numai stabil și previzibil, dar ar trebui să fie mult mai bine coordonat între statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, să fie mai bine coordonat și la nivel național și să se bazeze mai mult pe situația pieței. Cred că evoluțiile recente merg în direcția potrivită, de exemplu introducerea licitațiilor. Acesta este un pas foarte bun. Și mai sunt câteva propuneri din pachetul de iarnă, care și ele reprezintă pași foarte buni înainte. În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, am observat că eforturile în materie de cercetare și dezvoltare sunt bune din punct de vedere cantitativ. Uniunea Europeană investește suficient în cercetare și dezvoltare, însă Desigur că mai este loc de îmbunătățire, de exemplu o mai bună coordonare, concentrarea pe noile tehnologii, pe modelele de piață, conceptele de piață și așa mai departe. Siguranța aprovizionării este și ea un aspect foarte important și aici am vrea să repetăm recomandarea noastră mecanismul uh, de remunerare a capacității și toate celelalte instrumente ar trebui să fie mai bine coordonate la nivel regional și, dacă este posibil, și la nivelul Uniunii Europene. În ceea ce privește stocarea, este nevoie de un cadru de reglementare armonizat la nivelul Uniunii Europene. Aceasta este o idee care acum se regăsește și în pachetul de iarnă. Și o ultimă recomandare din prima categorie este concentrarea pe capacitatea de interconectare. Salutăm ținta stabilită de decidenții politice ai Uniunii Europene, 10%. Considerăm însă că o țintă diferențiată este mai adecvată și factori decizionali ar trebui să se concentreze și pe disponibilitatea capacității și nu numai pe disponibilitatea capacităților fizice, dar pe, în special pe accesul pieței la aceste capacități, un aspect critic momentan. Alte câteva recomandări se concentrează pe nevoia de un cadru de reglementare adecvat pentru investițiile în rețele. Acest lucru se traduce în tarifele pentru rețele care oferă o încurajare pentru operatorii de rețele, dar și pentru investitorii în materie de furnizare. Există câteva aspecte minore pe care vrem să le menționăm. Uh, în ceea ce privește accesul la instrumentele de finanțare ale Uniunii Europene. Accesul ar trebui facilitat, ar trebui evitate suprapunerile și, de asemenea, ar trebui ca și operatorii mai mici să fie eligibili pentru această finanțare. Iar acest lucru s-ar putea face prin agregarea inițiativelor. Semnalele de preț sunt și ele foarte importante. Investitorii au nevoie de o formare corectă a prețurilor pentru electricitate, pentru rețele. Aceste tarife trebuie să fie reglementate dar nu sunt neapărat instrumentul potrivit pentru încurajarea investițiilor. Deci ar trebui ca tarifele reglementate, limitele de preț, toate acestea să fie eliminate. Acestea sunt prioritare dacă dorim să favorizăm investițiile. Cred că nu ar trebui să repet faptul că prețurile sunt uh, prea mici și că ar trebui să se ia măsuri pentru creșterea acestora. Mulțumesc. Uh, with regard to investments in energy efficiency. În ce privește investiții în eficiența energetică și răspunsul la cerere, ne concentrăm în recomandări pe cadrul legal și de reglementare adecvat și în acest domeniu inițiativele trebuie adoptate la nivel european pentru a defini responsabilități, pentru a defini reguli legate de proprietatea asupra datelor, comunicare și așa mai departe. Și în final, în ce primește procedurile legate de permise, ar trebui să se simplifice, să se scurteze și acceptarea din partea publicului o chestiune de care să ne ocupăm pe mai departe. Sunt unele idei, sunt bune practici, de exemplu, investitorii și autoritățile ar trebui să se concerteze cu publicul și să ofere acces publicului în proiecte de finanțare și cofinanțare prin inițiative de cooperare și parteneriate de cooperare. In, in some member states of Europe and it can be și acestea se pot considera bune practici pentru toate statele membre. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă stăm la dispoziție, desigur. Mulțumesc foarte mult pentru o prezentare foarte interesantă și raportul dumneavoastră. E foarte important pentru noi. Acum mă adresez colegilor care doresc să intervină. Domnul Lewandowski. Mulțumesc. Sunt de acord cu președintele fost o prezentare interesantă și recomandări foarte ambițioase. Două scurte întrebări mai întâi. În studiu, estimați ce e necesar pentru a atinge țintele anuale. E vorba de peste 140 de miliarde de euro de generare și transmitere. Dar e mult mai mult, desigur, decât capacitatea tuturor instrumentelor europene, da? Acum două săptămâni am votat revizuirea sistemului ETS. Ipoteza clară era că s-a reformat pentru a mări prețul creditelor legate de emisii de dioxid de carbon. Și întrebarea, cum vedeți impactul acestor prețuri mai mari la emisiile de CO2 din perspectiva investițiilor necesare pentru a atinge țintele ambițioase în această realitate? În al doilea întrebare obișnuită profilul de afaceri și de risc, diferența dintre ce să finanțăm prin EFSI și bugetul european. Dacă aveți observații în ce privește profilul de investiții EFSI în domeniul energetic de la țară la țară, se pare că nu. Dar oricum pot să pun întrebarea. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Niedermayer. Mulțumesc, uh, vă mulțumesc pentru prezentare. Am o întrebare referitoare la investițiile în rețele. În prezentarea dumneavoastră n-ați vorbit despre chestiunea producției decentralizate de energie. Presupun că e corect pentru că nu știm ce model va prevala, dar se pare că pe viitor producția descentralizată va juca un rol important, dar spunem că acest gen de producție nu are nevoie de rețele extinse. Dacă așa stau lucrurile, atunci cum să facem investițiile în rețea posibile? Nu s-ar putea o combinație de rețele cu capacitate relativ scăzută, cu un rol mai mare de stocare care să înlocuiască investițiile în rețea și dacă încurajăm investițiile în rețele acestea, ar fi unele care de fapt n-ar face decât să mărească costul electricității? Mulțumesc. Mulțumim. Colegul Scrăleț. Mulțumesc. Ascultând prezentarea, am observat că menționați într-o imagine costurile investițiilor de capital. Știți care e situația pe state membre, pentru că informațiile de care dispun eu nu sunt egale. În statele membre dezvoltate și nedezvoltate nu sunt șanse egale pentru a investi în aceleași tehnologii. Statele membre nedezvoltate, spune vorbitorul, care se confruntă cu riscuri mari politice sau de altă natură, cu costuri de investiții pentru aceleași tehnologii, aceste costuri sunt mai mari decât în țările dezvoltate. A doua întrebare. About flexibility. A doua întrebare se referă la flexibilitate. Ați menționat și în textul studiului am văzut ceva foarte pe scurt despre stocare. Aveți recomandări în ce privește investiții în dezvoltarea de tehnologii de stocare, pentru că știm că în SUA, în China, există deja uriașe giga fabrici de stocare, iar noi încă suntem doar la etapa de viziune privind stocarea la astfel dimensiuni. Și ultima întrebare. Ce se întâmplă cu tehnologia informatică? care va face posibilă participarea mai multor uh, cetățeni la această piață. Nu sunt recomandări în acest sens și influența acestor tehnologii informatice, mai ales în perioada următoare, până în 2030. Thank you very much. Mulțumim uh, tuturor colegilor. Mi-aș permite să adaug și eu o întrebare. Nu știu dacă am înțeles bine, dar ați spus că accesul la finanțare nu e o problemă. Deci era o afirmație extrem de optimistă. Da, îmi place foarte mult. Dar ce se întâmplă cu mecanismele de capacitate? care există înainte, tocmai că, pentru că nu avem investiții suficiente și mănânc nu-i place să investească în a, generarea de electricitate. Deci accesul la finanțare nu e o problemă, ziceți dumneavoastră. Vă rog să dezvoltați acest subiect și am înțeles că proporția între generarea de electricitate și rețelele electrice înclină spre electricitate și totuși investițiile în rețele care sunt necesare reprezintă cam 60% din investițiile în generarea de electricitate. Sunt lucruri foarte serioase, mai ales la energiile regenerabile care sunt necesare. Și dumneavoastră ați spus și am văzut într-un diapozitiv noi instrumente de finanțare și modele de finanțare. Am înțeles că în cele din urmă toate investițiile sunt plătite de clienți, de beneficiari în cele din urmă. Nu contează dacă e privat sau național, dacă e de la buget. Până la urmă, costurile sunt mai mari și clienții trebuie să plătească pentru toate. Dar cine începe? Cine începe să facă investițiile? Să fie uneori o decizie a unor investitori privați într-o anumită proporție sau investiții naționale? Poate bugetul Uniunii Europene să introducă unele idei. Cine să înceapă? Pentru că, până la urmă, clientul plătește, asta am înțeles, dar totuși cineva trebuie să inițieze întreaga procedură. Din, din sală, colegii mai au alte solicitări? Nu mai au. Așa că o să vă invit pe amândoi, estimați invitați, să răspundeți la întrebări. Poate în aceeași ordine. Vă convine, nu vă convine în aceeași ordine? Yeah. Uh, so, the first one is on the impact of mai întâi, în legătură cu impactul ETS. Deci urmăm aceeași ordine sau nu? Întreabă vorbitul. Cum doriți dumneavoastră? În ce privește țintele și nivelurile, e o întrebare foarte bună. Desigur că obiectivul inițiativei adoptate în prezent, în contextul ETS, este de a avea un preț mai mare. Și o intervenție cu adevărat adecvată pentru a stimula investițiile și în energie regenerabilă și în uh, surse convenționale. Dacă prețul la CO2 crește în acel moment, desigur că prețul electricitate va crește și el. În moment în care energiile regenerabile vor deveni mai profitabile, mai competitive, fără subvenții. Macroeconomic vorbind, mărind prețul la CO2, se atinge obiectivul de a scădea intervenții fără microfon din sală, costul marginal, variabil, în prezent asta e o problemă. Prețul pe piața îngro e prea mic pentru a declanșa investiții în energii regenerabile care sunt puse în mișcare de subvenții. Dacă se abolesc subvențiile, nu o să mai fie nicio investiție în generare, nici în energii regenerabile, nici convenționale. Asta e o parte a răspunsului. Și dacă prețul la dioxidul de carbon ajunge la un preț între ghilimele rezonabil, din acel moment probabil că nu mai e nevoie de mecanism de remunerare al capacității. S-ar putea să fie o altă soluție pentru a rezolva chestiunea siguranței de aprovizionare. În ce privește investițiile în rețele, impactul generării descentralizate în principiu, generarea descentralizată e considerată în diversele analize în diverse scenarii care au fost utilizate pentru a prezenta cifrele de aici. Dar, desigur, depinde de asemenea de progresele tehnologice. Dacă, de exemplu, bateriile uh, sunt o soluție sau investițiile se fac în baterii. Mă refer la Germania, unde 40% din noile instalații sunt echipate cu un pachet de baterii, <clears throat> atunci nu mai trebuie consolidată rețeaua. Iar progresele în stocare vor determina semnificativ nivelul de investiții necesare în rețele Taxele de conectare sunt și ele un element care vor avea un impact puternic asupra investițiilor în rețea. În principiu ar trebui să evoluăm spre o pondere echitabilă a investițiilor, a costurilor în investiții de rețea pe socoteala generatoarelor pentru a avea un sistem de costuri general optim, minimizat Iată un alt element important în acest context. Flexibilitatea și ponderea stocării pentru a da flexibilitate sau pentru a echilibra serviciile în această pondere și contribuția stocării o să depindă <clears throat> de multe lucruri, nu doar de tehnologie, pentru că există cercetări în continuare în legătură cu noi tehnologii de stocare um, chimice, alte tipuri, uh, electricitate, gaz, hidrogen, diverse chestiuni în suspensie din perspectiva tehnologică, dar sunt de asemenea unele probleme care ar trebui tratate de către autorități de politicieni și mă refer la tarife de rețea și mă refer și la contextul de reglementare de exemplu, proprietatea e o chestiune foarte importantă. Dacă operatorii de rețea pot să dețină și să opereze stocarea, asta e tratat acum în noul pachet uh, de iarnă, dar e de o importanță deosebită și pentru operatorii din sectorul de electricitate. Și tarifele pe rețea pentru stocare reprezintă o altă chestiune critică. Se consideră stocarea ca generator sau ca utilizator, cu alte cuvinte, o să alocați, o să taxați și tarife de generare și de utilizare pentru instalațiile de stocare. Moment din care, prin definirea acelor reguli și definirea contextului de reglementare și în ce privește proprietatea, o să definiți rata de dezvoltare a stocării și ponderea pe care stocarea poate să o ofere în noul sistem. În ce privește tehnologiile informatice, digitalizarea e foarte importantă și progresul și participarea cetățenilor e o altă ambiție acestui pachet de iarnă. de a mări participarea cetățenilor, unde e nevoie de unele instrumente inteligente prețuri inteligente, cu alte cuvinte, prețuri dinamice. Dacă prețurile reglementate fixe, cu ele nu se pot stimula cetățenii să devină actori activi pe piața energiei. Și pentru acest domeniu specific e nevoie de tehnologii, cutii inteligente, aplicații sau echipamente inteligente și politici adecvate pe partea cealaltă. Domnule președinte, probabil că am făcut o afirmație cam provocatoare atunci când v-am spus ceva legat de finanțare. Da? Asta spun operatorii. Accesul la finanțare și costul finanțării în contextul actual, costul finanțării nu e o problemă majoră. Profitabilitatea e o problemă majoră. Dacă se pot identifica proiecte profitabile, nu e o problemă majoră să obții parteneri financiari și să obții bani pentru asta, dar profitabilitatea e o problemă și riscurile sunt o problemă. Când vorbesc despre riscuri, riscuri sunt riscuri de reglementare, am spus deja de două sau de trei ori, riscurile de reglementare, certitudine investitorilor, riscurile tehnologice sunt și ele cam mari și apoi și riscurile economice, care o să fie prețul și marja de mâine, ținând cont de tot felul de incertitudini pe care trebuie să le avem în vedere, de care să ținem cont și o să le facem față în sectorul electricității. Și, în fine, în ce privește investițiile, cred că trebuie să fac o distinție între investiții reglementate și investiții pe piețe liberalizate investițiile reglementate, operatorii de rețea trebuie să fie călăuziți de obiective și reguli clare definite de autorități, în timp ce, desigur, investițiile în generare și stocare, răspuns la cerere, echipamente pe partea cererii, aceasta e piața liberalizată și sunt investitori privați care trebuie să aibă rol de lider pe baza unui cadru de reglementare adecvat uh, care să-i capaciteze și care să fie un cadru și pentru piață. Aveți ceva despre mecanismul legat de capacitate? Aveți ceva de spus despre asta? Cred, dar e părerea personală. N-a făcut parte din studiu. Cred că în contextul curent nu e nicio alternativă în actualul context și ținând cont de faptul că prețurile pe piețele angro sunt determinate de, doar de costul variabil, <clears throat> nu există alternativă și cred că e nevoie de un mecanism de remunerare al capacității pentru a declanșa investiții în generare. Iată de ce diverse state membre merg în acea direcție și cred că e o abordare de jos în sus care e bună pentru că nu există o soluție unică care să fie adecvată sau răspuns adecvat pentru toate statele membre. Deci abordarea de jos în sus e bună pe baza nevoilor specifice în state membre, dar la un moment dat e nevoie și de o abordare de sus în jos pentru a armoniza diversele inițiative, pentru a coordona inițiativele și a deschide statele membre la participare din partea țărilor învecinate. Așadar, ceea ce se întâmplă astăzi nu este deloc greșit, însă lucrurile ar trebui canalizate uh, către atingerea obiectivelor potrivite pe care ar trebui să le definim împreună. Doriți să adăugați ceva, doamna? Vreau să adaug câteva lucruri care poate uh, le-am uh, pierdut din vedere. Raportul se axează pe o evaluare la nivelul Uniunii Europene, nu avem cifre pe state membre, însă am făcut o trecere în revistă a unor scenarii existente și există o anexă în detaliu. Dacă vă întoarceți la aceste uh, scenarii, acolo sunt prezentate informații la nivelul fiecărui stat membru. Cred că restul a fost pus deja de colegul meu. Mulțumesc. Vă mulțumesc uh, uh, amândurora. Au fost informații interesante și importante pe care ni le-ați prezentat înainte de adoptarea punctului nostru de vedere în ceea ce privește uh, pachetul de iarnă sau pachetul de energie curată. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră și pentru discursurile dumneavoastră. Acum, dragi colegi, trecem la punctul 5, spune vorbitorul, nu. Nu, nu 4. Promovarea conectivității internet în comunitățile locale. Raportor uh, Carlos Zorinio. Așa cum vă amintiți, în uh, septembrie 2016 Comisia a propus un uh, regulament intitulat Promovarea conectivității internet în comunitățile locale. Domeniul de aplicare al propunerii este foarte clar. Conectivitatea Wi-Fi care trebuie să existe pentru toți cetățenii în spațiile publice peste tot în Europa prin activitatea Wi-Fi for EU. Suntem uh, comisia responsabilă pe fond, uh, Comisia de Transport Bugetară și Comisiile de Dezvoltare Regionale sunt, uh, potrivit articolului 54 din regulament, sunt menite să facă un aviz. Deci responsabilitatea noastră este cât se poate declară. Deci, domnule Zoriniu, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte, dragi uh, colegi. Proiectul de raport în ceea ce privește această inițiativă importantă, inițiativa pentru Europa, pentru conectivitatea internet în comunitățile locale, am urmărit anumite principii trebuie să facem un studiu pentru a ne conecta din nou cu cetățeanul european. Trebuie ca acesta să regăsească drumul către instituții. E vorba de un nou proiect uh, european. În ceea ce privește Uniunea Digitală, cetățenii trebuie să poată să înțeleagă bine avantajele pe care le-ar avea piața unică digitală această piață ar avea un impact pe viața lor cotidiană. Putem să obținem acest lucru în cadrul unui sistem care să modifice natura economiei noastre, natura însăși a societății noastre. Trebuie să dăm anumite avantaje concrete cetățenilor și, în același timp, această inițiativă trebuie să funcționeze în proiecte pilot. Trebuie să arătăm cum ne-am dori ca o societate europeană gigabyte să evolueze o societate care să fie inclusivă și care să fie în centrul atenției. Pentru elaborarea acestui raport M-am întâlnit cu persoane de la Comitetul Regiunilor, de la Comitetul Economic și Social, care au adoptat propriile uh, avize, ei sunt favorabile aceste inițiative. Apoi uh, am ascultat părerea uh, tuturor celor interesați, furnizori, rep reprezentanți ai societății civile, raportori din umbră care și-au adus o uh, contribuție esențială. Au fost organizate două audieri publice organizate de comisia noastră în cadrul pachetului uh, Telecom. Plecând de la toate acestea, raportul meu uh, Uh, este structurat pe cinci piloni. Întâi, uh, calitatea uh, experienței. Trebuie să garantăm neutralitatea internetului pe plan tehnologic, neutralitatea pe plan economic, nimeni nu trebuie să fie exclus. E nevoie de o neutralitate geografică nu trebuie să excludem persoanele uh, în uh, periferie, mm, zonele uh, muntoase, uh, dar uh, nu putem să uh, neglijăm calitatea uh, calitatea experienței. Acest proiect trebuie tehnologiile noastre vor evolua și va trebui ca experiența noastră să rămână una utilă și interesantă. Apoi trebuie să avem un uh, model partajat. Este un uh, proiect pilot uh, care trebuie să profite de sinergiile dintre statele europene. Procedurile, procesul în sine trebuie să fie simplu dacă lucrurile sunt eficiente și rapide, atunci vom ajunge la un rezultat. Trebuie să ținem uh, cont de priorități, trebuie să ținem uh, cont uh, de planurile de coeziune nu trebuie să funcționăm uh, după principiul uh, primul venit, uh, primul servit. Unele țări vor putea să facă o prioritizare, totul va depinde de fiecare țară în parte, însă vom avea coeziunea care este garantată și proiectul trebuie să rămână inclusiv nu trebuie să uh, aducem atingere competitivității, uh, promotorii acestor proiecte pot să beneficieze și de alte finanțări pe plan uh, local, care sunt finanțări compatibile, astfel încât acest proiect să fie pus în aplicare uh, pe teren uh, vor fi depuse amendamente, nu vreau să anticipez, însă dincolo de amendamentele care vor fi prezentate de colegi și le mulțumesc colegilor încă o dată pentru colaborare. Toată lumea a fost extraordinară, inclusiv raportorii din umbră. Vreau să se precizeze lucruri în legătură cu două amendamente. Se uh, susține modelul simplificat pentru a controla utilizarea deci acest proces trebuie să fie uh, simplificat, trebuie să fie rapid uh, și apoi un alt amendament care vizează precizarea faptului că nu există restricții redevențe pentru acest proiect. Apoi celelalte aspecte, timp de acces, volum și așa mai departe, dispoziții pe plan juridic, care se referă la acest proiect uh, pilot. Vreau să precizez că acest uh, proiect uh, este important simbolic pentru planul de investiții. Cu cât acest proiect demarează mai repede, va fi mai bine pentru întregul pachet digital. Este un proiect uh, excelent. Am încheiat aici, domnule președinte, vă mulțumesc și mulțumesc raportorului. Uh, doamna Sander. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, și vreau în primul rând să mulțumesc raportorului, domnul Zorinio, pentru proiectul de raport care permite precizarea anumitor aspecte ale acestui regulament. Acest program va permite finanțarea 20.000 uh, de euro uh, comunitățile locale unde sunt instalate borne Wi-Fi în spațiile publice și o conexiune gratuită pentru cetățeni. Cum uh, s-a spus și rândul trecut, grupul meu politic susține aceste propuneri pentru că cetățenii au nevoie de o Europa care să fie utilă, concretă, o Europa palpabilă, tangibilă și care să fie vizibilă în viața cotidiană. Totuși, trebuie să clarificăm anumite elemente. Primul, trebuie să naștem speranțe deșarte. Uh, proiectul uh, dispune de 120 de milioane de euro și deci numai 8 până la 10.000 de comunități vor putea să uh, beneficieze. Programul poate fi completat de uh, alte uh, surse de finanțare și anume uh, fondurile structurale. Sunt pentru punctul 18 din proiectul de raport. Proiectul de regulament prevede că numai conectivitatea la o, um, uh, o viteză foarte mare este eligibilă. În amendamentul 7 trei pătrim din uh, gospodăriile Uh, din zona rurală nu dispun de o sursă de internet uh, fixă, rapidă. Deci trebuie să înlăturăm această uh, cerință de internet de mare viteză pentru ca să poată să fie valabil și pentru zonele rurale. Deci susțin amendamentul 14. Nu sunt însă de părerea raportorului în ceea ce privește interdicția tuturor restricțiilor, inclusiv în ceea ce privește volumul sau timpul de conectare. Cred că putem să trebuie să permitem autorităților locale să uh, prevină orice abuz și să uh, limiteze accesul la unele uh, site-uri cu un conținut ilegal. Uh, Uh, grupările de comune ar putea să fie eligibile pentru a facilita uh, demersuri și pentru a face o coordonare a cererilor la nivel teritorial. În încheiere, cred că trebuie să spun că avem aceleași obiective și și eu cred că trebuie să ne mișcăm repede pentru a uh, permite primele abonamente înainte de sfârșitul verii. Este un proiect și insist, un proiect care permite uh, să uh, facem vizibilă o Europa concretă uh, pentru cetățean și cred că acest lucru este extrem de important. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă, pentru remarcile făcute. numele al de domnul Telișca. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor. În primul rând, vreau să apreciez uh, abordarea raportorului domnului Zorin. E o plăcere să lucrez cu dumneavoastră. În esență, vorbim aici despre uh, situația uh, din unele state membre care nu au încă o cultură uh, digitală, o cultură în care ar fi evident că în orice uh, municipiu uh, ar trebui să existe uh, conexiuni Wi-Fi, fie prin investiții locale, naționale. Ceea ce avem în fața noastră nu va schimba dramatic situația. S-a spus deja că fondurile sunt limitate, însă aș adăuga că nu acesta este rolul Uniunii Europene să se substituie finanțării uh, de la bugetul uh, național sau local. Uh, sunt gata să lucrăm constructiv pentru a avea un rezultat acceptabil. Aceste inițiative ar putea să accelereze schimbările la nivelul statelor membre, mai ales acolo unde această cultură nu a ajuns la maturitate. Vorbim de municipii Uh, de dimensiuni diferite, zone mai îndepărtate, mai apropiate. Lucruri pe care le-am spus și în trecut. În ceea ce privește proiectul, uh, cred că este unul bun. Uh, el ilustrează și dezbaterile pe care le-am purtat deja. Sigur, sunt o serie de elemente care rămân de clarificat și în legătură cu care aș putea să depun amendamente până la termen. Ceea ce este important pentru mine este să avem un uh, program care să aibă un uh, impact și să schimbe lucrurile. Spunând acestea, asta înseamnă că felul în care uh, programul va duce la o schimbare a culturii, dar va avea și efecte uh, secundare în alte domenii. Mă bucur că s-a spus că se poate uh, se pot uh, pune la oaltă și realiza programe mixte împreună cu fondurile structurale, de pildă. Amendamentul 18 nu este foarte clar în ceea ce privește dezvoltarea unor servicii complementare. Dacă problema este complementaritatea, uh, susțin acest lucru pentru că vrem să multiplicăm chiar cu fonduri uh, uh, limitate. Echilibrul geografic a fost menționat aici. Domnul Zorinio cred că a realizat un echilibru optim cu amendamentul său Cred că este un punct legitim. De asemenea, am abordat uh, chestiunea denaturării posibile a concurenței. Domnul Zorin a spus că vor fi niște interferențe, dar nu semnificative, între beneficiarii noilor programe și uh, furnizarea de hotspoturi uh, la nivelul municipalităților sau acolo unde va fi realizat proiectul însă uh, în considerente uh, trebuie accentuat ca uh, Comisia va încerca să evite astfel de situații. Amendamentul 11, vreau să mă opresc asupra lui, în care se vorbește de promovarea principiului accesului universal al cetățenilor. Cred că am putea să ne gândim cum acest lucru este în conformitate cu problema serviciilor universale în general. În general, domnule președinte, domnule Zorinio, aș spune că uh, voi avea niște amendamente care nu vor schimba însă în mod semnificativ acest proiect care este unul bun. Cred că ceea ce este important este ca proiectul să demareze cât mai curând cu putință și să avem o primă cerere de oferte în acest an. Trebuie să ne asigurăm că avem și un feedback optim din partea uh, furnizorilor, pentru că acest lucru este esențial. Vom construi pe această experiență. Mulțumesc, domnul Silichiotis. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Carlos Sorinio pentru discuția uh, fructoasă pe care am avut-o la nivelul raportorilor din umbră și pentru discuțiile pe care le-am avut în legătură cu punerea în legătură a comunităților. Cred că trebuie să avem aceste uh, conex, conexiuni uh, wireless uh, la nivelul uh, comunităților. Acestea trebuie, astfel de legături trebuie să existe în biblioteci, în spitale, universități, școli, transportul public și în alte locuri unde se desfășoară viața publică. Și sunt de acord cu raportorul. Cred că trebuie să avem un sistem echilibrat din punct de vedere geografic. Este important uh, pentru grupul nostru această conectivitate, mai ales în uh, regiunile care sunt mai mm, puțin dezvoltate, insule, zone muntoase și trebuie să fim în serviciul uh, tuturor cetățenilor, astfel încât aceștia să beneficieze la maximum. Și, de asemenea, să beneficieze celor din clasele noastre sociale. Însă vreau să spun propunerea comisiei menționează faptul că bugetul uh, se va stabili uh, pe baza principiului primul venit, primul servit. Suntem împotriva acestui principiu toate localitățile, autori, uh, toate autoritățile locale și naționale trebuie să fie informate și trebuie să începem imediat cu activitățile preliminare pentru uh, a aborda această uh, propunere. Încă o dată, comunitățile locale trebuie să fie deservite în mod optim și Comunicarea wireless uh, gratuită este o valoare adăugată pentru societate și în plus aș vrea să spun că acest tip de conectivitate trebuie să fie pusă la dispoziție gratuit, indiferent de uh, tipul de abonament care există. Acest serviciu trebuie să fie gratuit. Amendamentele care vor fi depuse vor merge în această direcție și vor avea această orientare. Mulțumesc! Thank you very much, colleague. Mulțumesc, um, domnul Blanco Lopez. Are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Prin acest raport uh, se dorește promovarea conectivității comunităților locale. Așa că e foarte important acest lucru pentru diversele uh, regiuni, de exemplu și pentru regiunea de unde vin eu, din Galicia. Vreau să mulțumesc raportorului pentru această propunere. Însă, e nevoie de garantarea conectivității Wi-Fi. Și ar trebui uh, să facem acest lucru fără nicio restricție. E nevoie de o repartizare geografică echilibrată a fondurilor. Și eu nu sunt neapărat de acord cu acest lucru, ar trebui să le direcționăm către comunitățile care au dificultăți în acest sens. Aș vrea să Repet faptul că finanțarea în acest uh, sens este destul de limitată și cred că ar trebui să mai existe și perioade minime de serviciu, să existe o continuitate, să ne asigurăm că aceste investiții până la urmă își ating scopul, să ne asigurăm că infrastructura dezvoltată nu va fi utilizată în scopuri comerciale. Amendamentele noastre se vor concentra pe aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumim. Termenul limit pentru depunerea amendamentelor este 2 martie, joi. Acum e timpul să auzim uh, intervenția Comisiei Europene, DigiConnect. Connect. Această direcție generală este reprezentată de vicepreședintele, domnul Ervigiu Pui. Aveți cuvântul. Mulțumesc, um, domnule președinte. Mulțumesc raportorului și raportorilor din umbre pentru această dezbatere interesantă. Salutăm pozițiile exprimate astăzi și salutăm și ideea acestui raport care merge în aceeași direcție în care merg și procedurile din cadrul Consiliului. Împărtășim de asemenea Ideea că această inițiativă este foarte necesară și oportună și că cu cât um, va fi implementată mai repede, cu atât mai mult uh, vor beneficia cetățenii de pe urma ei. Salutăm de asemenea faptul că majoritatea amendamentelor, după părerea noastră, aduc îmbunătățiri substanțiale textului și aș vrea să menționez câteva. Trimiterea la societatea mm, Gigabyte, mm, sistemul unic de autentificare, faptul că această conectivitate ar trebui să fie gratuită sau uh, trimiterea la mai multe spații publice, precum uh, cele culturale, de exemplu. Toate acestea acestea considerăm că sunt îmbunătățiri la propunerea inițială din partea Comisiei. Am avea câteva rezerve din alte puncte de vedere. Am auzit dezbaterea cu privire la distribuția echilibrată a voucherelor din punctul de vedere al din punct de vedere geografic în raport cu principiul primul venit, primul servit. Noi nu considerăm că acestea se exclud reciproc, ci sunt modalități de a aborda aceste chestiuni și vrem ca toate aceste chestiuni să fie abordate la nivelul programului de lucru, astfel încât să putem să modificăm și să adaptăm criteriile de la un caz la altul, după ce vom fi evaluat fiecare, um, fiecare ofertă. Aceasta face parte din dimensiunea inovatoare a acestei inițiative. Vrem ca acest uh, regim să fie foarte ușor de aplicat, astfel încât toate municipalitățile de peste tot din Europa, indiferent de capacitățile administrative, să aibă aceleași posibilități precum celelalte zone poate mai bine dezvoltate. În uh, acest sens, um, din nou, uh, acest regim își va dovedi caracterul inovator. Încă două remarce cu privire la neutralitatea tehnologică. În primul rând, este important să existe un punct de acces foarte clar. Trebuie ca toți cetățenii să aibă acces la acest sistem de conectivitate printr-un nucleu central, dar acest lucru nu înseamnă că ignorăm principiul neutralității tehnologice. Îl aplicăm la nivelul corespunzător al rețelei, dacă pot să spun așa. Și apoi neutralitatea internetului. S-au făcut mai multe trimiteri la faptul că această conectivitate ar trebui să fie liberă de orice restricție. După părerea noastră, acest lucru ar putea să ne ducă într-o altă dezbatere uh, pe anumite aspecte care poate că mai bine ar fi abordate în alte negocieri decât în aceasta. S-ar putea să ajungem la prevederi mult prea prescriptive în acest sens, iar acest lucru să complice punerea în aplicare a regimului și să împieteze asupra finalizării legislației în acord cu Consiliul. Tocmai din acest motiv, Considerăm că este necesar să fim flexibili în ceea ce privește legislația și să lăsăm gestionarea punctelor de acces la nivelul corespunzător în lumina principiului subsidiarității. Deci uh, să lăsăm la nivelul municipalităților și al furnizorilor locali de servicii de internet. Sprijinim uh, consensul uh, din această comisie și așteptăm o finalizare rapidă a demersurilor dumneavoastră. Mulțumim foarte mult pentru remarcile dumneavoastră Acum este momentul să auzim uh, concluziile raportorului, domnul Carlos Zoriniu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc colegilor uh, coraportori, um, doamnei Anne Sanders um, și celorlalți uh, intervenienți, Van Bosit, domnul Banco Lopes, um, dar și comisiei. Noi încercăm să dezvoltăm o viziune comunică, comun, comună. Știm ce dorim să obținem, dar știm și care sunt obstacolele pe care trebuie să le depășim aceste amendamente care au rolul de a îmbunătăți textul sunt foarte binevenite. Comisia spune că mm, prin acest raport trebuie să simplificăm lucrurile, însă trebuie să aprofundăm anumite elemente în același timp. E clar că anumite elemente din punctul de vedere al Comisiei ar trebui să dispară, dar noi considerăm că mm, unele dintre acestea ar trebui să rămână în raport. Tocmai de aceea lucrăm împreună pentru a putea ajunge la un compromis și să vă dau câteva exemple concrete așa cum spunea doamna Sanders, dar și alți antevorbitori, trebuie să clarificăm această idee de restricții. Trebuie să vedem ce va fi limitat uh, sau nu, ce va fi restricționat sau nu. Însă, în acest sens, trebuie să rămânem totuși la considerații generale și nu să stabilim neapărat uh, lucrurile în negrul pe alb. În ceea ce privește principiul primul venit, primul servit. Această idee trebuie văzută în conjuncție cu programele de lucru la nivel național. Astfel se va putea găsi un răspuns perfect la principiul subsidiarității. Ce trebuie făcut la nivelul Uniunii Europene și ce trebuie făcut uh, la nivel uh, național. Deci, acest principiu, primul venit, primul servit, trebuie să fie supus uh, totuși unor condiții evidențiate la nivel local. În ceea ce privește bugetul, Știm cu toții că e vorba de 120 de milioane de euro, din care um, 70 sunt garantate, iar 50 de milioane încă nu sunt garantate. Dar e important uh, totuși să începem să plantăm o sămânță care mai apoi va germina, se va dezvolta și va fi uh, susținută și de alte instrumente de finanțare. Trebuie să avem grijă ca proiectele să se înmulțească și așa cum spunea și colegul Silichiotis, trebuie să ne asigurăm că aceste proiecte pot fi dezvoltate uh, pot fi uh, de asemenea implicate și autoritățile publice în materie de sănătate, de cultură, de educație. Acest proiect cred că începe să creeze niște sinergii foarte interesante. Gândiți-vă la o autoritate regională care ar putea să sprijine anumiți candidați. Haideți să ne gândim că există 500 de candidați și cu finanțarea de care dispunem acum putem uh, finanța numai 10 cantități, 10 proiecte, dar uh, acest lucru nu împiedică finanțarea la nivel regional a celorlalte proiecte. Până la urmă, trebuie să ne bazăm pe o uh, dinamică a succesului. Putem începe cu 120 de milioane de euro și apoi să încercăm să dezvoltăm tot mai mult finanțarea. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru toate amendamentele. Le voi analiza cu atenție. Pentru că trebuie să lucrăm în continuare împreună pentru acest subiect important pentru Uniunea Europeană. Mulțumim! Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este joi, 2 martie. Desigur, 2017. Până la ora 12. Deci 2 martie până la ora 12 la amiază. Vă mulțumesc! Trecem acum la punctul 5. Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, așa numitul CFM Omnibus. Dați-mi voi, estimați colegi, să vă spun că acesta este un regulament specific, extraordinar, am primit uh, o promisiune din partea Comisiei Europene că acest lucru nu va fi repetat um, sub aceeași formă în viitor uh, ca un uh, CFM omnibus, ci va fi separat pe fiecare comisie. Deci, regulamentul financiar stabilește principiile și procedurile care trebuie urmate în stabilirea și executarea bugetului Uniunii Europene și în controlarea fondurilor europene. Comisia, prin această revizuire, dorește să ajungă la norme mai simple și mai flexibile care să optimizeze cheltuirea și impactul um, cadrului uh, CFM actual până în 2020. Această revizuire include modificări semnificative la normele financiare generale, partea 1 a propunerii, și modificări la normele privind fondurile sectoriale, dar și modificări um, la prevederile specifice în uh, actele de bază a um, finanțării programelor Uniunii Europene. Întreaga propunere are 250 de pagini. În ceea ce privește modificările propuse, ITRE are competență exclusivă, iar modificările vizează mecanismul de interconectare a Europei, orientările telecom și supravegherea și identificarea spațială, SST, cadrul SST, un cadru special de sprijin. În general, modificările propuse în ceea ce privește competența exclusivă a ITRE sunt destul de limitate și mai degrabă de natură tehnică. Cam acestea au fost concluziile mele importante prezentate acum la început. Serviciile Comisiei, precum uh, DG Buget, uh, Energy Connect și MUV, au oferit explicații detaliate Parlamentului, așa că le-am inclus uh, în regulamentul nostru. Scopul notei explicative este ca eu să împărtășesc cu dumneavoastră informațiile. Consider că aceste explicații sunt justificate și convingătoare, însă o să vă las și pe dumneavoastră să vă exprimați părerile important să avem un punct de vedere foarte clar din partea Comisiei ITRE. În ceea ce privește modificările propuse de Comisie cu privire la aspectele telecom, mecanismul de interconectare a Europei, aș vrea să subliniez următoarele. Aceste modificări, aceste propuneri ar trebui coordonate cu inițiativa, propunerea Wi-Fi for All, pe care Parlamentul o discută în paralel. Așa cum ați văzut la punctul 4 de pe ordinea de zi. Tocmai am discutat cu toții această propunere. Așa că vă rog să nu uitați acest lucru în momentul în care veți lucra pe Wi-Fi for All, și mă adresez aici raportorul lui Zorinio. Pentru o mai mare coerență a poziției interne a Parlamentului, ar trebui să ne concentrăm și pe, pe combinarea fondurilor în cadrul mecanismului de interconectare a Europei în partea generală a propunerii. Se pare că discuțiile între Comisie și Banca Europeană de Investiții cu privire la uh, posibilă realizare a mecanismelor de combinare pe viitor sunt mai avansate pe partea de transport decât pe partea de energie. Am cooperat foarte strâns uh, pe această chestiune cu Comisia TRAN Se pare că nici în domeniul telecom uh, discuțiile nu sunt așa de avansate ca în materie de energie. Însă modificările ar trebui redactate astfel încât să se încurajeze o accelerare a proiectelor pentru energie și pentru telecom. Vrem ca acest mecanism de combinare să facă proiectele comune, de interes comun, mai atrăgătoare pentru investitorii privați. Modificările mele au rolul de a clarifica conceptul în primul rând și în al doilea rând intențiile acestei opțiuni și de asemenea au rolul de a explica scopul și așteptările uh, de la această modificare. Aș vrea să nu uitați că pe anumite părți din mecanismul de interconectare a Europei avem uh, un fel de competență exclusivă împărtășită cu Comisia TRAN. Practic, împărtășim această competență exclusivă și, tocmai din acest motiv, am uh, lucrat în strânsă colaborare cu raportorul Comisiei TRAN și sper că vom avea un text comun pe care să-l convenim cu colegii de la TRAN. Acest lucru ar fi foarte important dacă vrem să influențăm Comisia Europeană. Și ar trebui să ajungem la acesta cât mai repede posibil, deoarece uh, Comisia ar trebui să îl poată citi până în iunie anul acesta, deci în prima jumătate a anului. Acum aș dori să invit raportorii din umbră, doamna Moody, în primul rând, să intervină în numele SND. And, um... Mulțumesc. <clears throat> În primul rând, mulțumesc uh, și domnule raportor Sunt multe elemente în legătură cu care sunt de acord în ce privește conținutul și amendamentele <clears throat> care au fost propuse. Sunt câteva aspecte pe care vreau să le subliniez. Mai întâi în legătură cu nou propusul articol 274, punctul de blending spre deosebire de propunerile legate de celelalte facilități care sunt menținute la articolul 272 la 10% din finanțarea generală, articolul prin telecomunicațiile 274 nu are un plafon propus și cred că poate ar fi bine să ne asigurăm că există o replicare sau măcar să înțelegem de ce nu e și la punctul respectiv. În al doilea rând, evident, trebuie să avem echilibrul just între granturi și instrumente financiare și direcția în care merge CEF. Evaluarea de impact care are care prezintă efectul pe care l-a avut asupra finanțării și a ratelor de reușită. Și al doilea aspect asupra uh, căruia doream să insist și la care v-ați referit și în raport e guvernanța care trebuie să fie foarte clară în ce privește acest melanj, acest blending. Înțelegem importanța direcției, dar e vital să avem o evaluare clară a fondurilor utilizate ca și cu prioritățile subliniate. Și, într-adevăr, să dea rezultate pentru prioritățile respective. Ambele aspecte sunt foarte importante și cum v-ați referit la proiecte de interes comun și identificarea modului în care sunt utilizați banii. Acestea sunt comentariile mele inițiale. Și încă o dată îi mulțumesc raportorului. Mulțumim, doamnă. Acum doamna Ninar, din partea ALDE. Mulțumesc. Dragi colegi, în primul rând vreau să vă mulțumesc, domnule președinte și domnule raportor, pentru eforturi. Aștept cu interes să lucrez la acest dosar cu colegii implicați. Salut efortul de simplificare din partea Comisiei, mai ales în ce privește competenția I3 care combină niște eh, proceduri anuale bugetare. Convingerea afirmă că eficiența acestei uh, Connecting Europe Facility și Orizont 2020 trebuie să crească și efortul de a mări eficacitatea finanțării europene prin eh, promovarea acestor facilități de blending, după cum s-a subliniat deja de către dumneavoastră și de către colega care lua cuvântul. Ce privește avizul, trebuie să ne concentrăm doar pe subiectele de care sau pentru care avem competențe, deci articolul 272, Connecting Facility, 274, orientări prin telecomunicații și 276, prin supravegherea și trackingul spațial. Salut proiectul de uh, aviz făcut de dumneavoastră, domnule Buzec, și efortul de a atrage mai multe investiții private, extrem de importante pentru grupul meu politic. Toate acestea sunt de acord că promovarea structurii facilității blending trebuie însoțită și de un proces de acoperire. Schimbările propuse de comisie și de raportor în ce privește comuneța exclusivă ITRE sunt o bună cale de urmat pe viitor și aștept cu interes să ne duc contribuția. <clears throat> Mulțumim. Acum domnul Silichiotis, alt raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi. Din protasi să-i mulțumesc uh, domnului raportor, domnul Buze, pentru clarificarea diverse poziții, deși avem abordări diferite și orientări diferite la această chestiune. Aș spune Așa cum a menționat o colegă, αφαίρεση στην εκθεσή, αλλά διασφάλιση τη καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων E vorba de simplificare, dar și de a asigura tot ce e mai bun pentru cetățeni și a servi nevoile societății și a cetățenilor din Europa. Nu suntem de acord cu diverse elemente care au fost introduse în ce privește protecția investitorilor privați care oferă condiții mai bune pentru investitorii privați. În ce privește Connecting Euro Facility și mecanismul, respectiv și atragerea de investiții private, din păcate, din experiența pe care o avem în Europa în ultimii câțiva ani, din păcate, bogăția publică se va utiliza pentru a servi intereselor investitorilor privați și noi, GUE NGL, dorim să mărim ce e în bugetul public și Uniunea să sprijină, desigur, includerea cetățenilor, a muncitorilor și să nu i marginalizeze. Deci cred că e nevoie de mai multe investiții publice și mai puține investiții private. Și în această direcție o să meargă investițiile de fapt, amendamentele noastre. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Din câte știu, Comisia Europeană e de acord cu tot ce spunem noi. Așa că o să răspund foarte pe scurt. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru observații. S-au făcut unele propuneri concrete legate de anumite amendamente, cum ar fi 272, 274. Desigur, în evaluarea de impact, uh, guvernanța, sunt aspecte foarte importante. Trebuie să aprofundăm, să extindem propunerile după cum e necesar, eventual să adăugăm ceva prin unele amendamente. Doamna Liner sublinierea simplificării e ceva evident că nu prea reușim. Dacă vrem cu adevărat să facem acest lucru și ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 10-15 nevoia de prioritizare, evident, trebuie să ne concentrăm pe ea. Dar e o discuție între dumneavoastră, domnul și domnul Silichiotis. discuții intense între Angelica și Neoclis. Ar trebui să avem un just echilibru, fără investiții private. Nu putem face ceva în avantajul cetățenilor, asta e clar, și până la urmă trebuie să facem totul pentru a da posibilitatea să investească investiții necesare pentru cetățeni. Ce din urmă sunt de acord într totul. Cetățenii ar trebui să fie satisfăcuți, dar fără o satisfacție preliminară, fără investitorii privați, pentru că nu totul trebuie finanțat de la bugetul Uniunii Europene. În cele din urmă, plătim și pentru bugetul european și pentru bugetul național, tot noi, cetățenii. Înseamnă că e vorba de eficiența investițiilor și știm foarte bine că investițiile private ar putea fi foarte eficiente. Nu vă spun că în cele de urmă trebuie să ne gândim la investiții doar private, ci să vedem cum să avem un echilibru adecvat. Sunt de acord, Neoclis, și cu observația ta că trebuie să facem ceva în interesul cetățenilor, e evident, dar să atingem acel echilibru. Oricum, mulțumesc foarte mult pentru toate observațiile, care sunt foarte interesante și unele chiar ușor provocatoare și îmi plac foarte mult. Cum aș vrea să vă informez că în termen limită pentru amendamente 9 martie 2017. Comisia Europeană ar dori să ne finalizăm activitatea până în iunie anul curent. Deci nu avem foarte mult, patru luni în ansamblu pentru propunerea noastră a Parlamentului European care să fie gata în august. Nu, de fapt în aprilie se corectează vorbitorul și apoi comisia să ne ocupăm de unele probleme la care să răspundă Comisia Europeană pe baza propunerii noastre. Să trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. Protecția împotriva importurilor în regim de dumping și subvenționate din țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Alt subiect extrem de important e un proiect de aviz al Palomei Lopez Permeo, care a fost și este raportor. Și acest raport este raportul către INTA pentru propunerea Comisiei de adoptarea regulamentului antidumping și subvenții, amendamente sunt soluția Comisiei la ceea ce adesea a fost menționat ca fiind statutul de economie de piață al Chinei. China a fost pe agenda de nenumărate ori în legătură cu așa zisul statut de economie de piață al Chinei. În 2016, ITRE a avut un schimb de păreri în prezența președintelui INTA, Bernd Lange. Îmi aduc aminte acea discuție foarte bine. Haideți să continuăm așadar abordarea acestei probleme și o să invit pe doamna raportor López Galmau să ia cuvântul. Muchas gracias, señor presidente. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Avizul acestei comisii are un rol extrem de important în ce privește viitorul legislației antidumping din Uniunea Europeană. Revizuirea acestor regulamente e ceva extrem de important pentru viitorul industriei europene care se confruntă cu comerțul global care se schimbă extrem de rapid. Pentru noi e foarte important, în primul rând, să nu reducem standardele de protecție pe care le avem uh, în baza OMC, ceea ce înseamnă că, în primul rând, trebuie să menține posibilitatea de a distinge între economii de piață și economii care nu sunt de piață, pe baza protocolului de aderare ale țărilor de genul Chine, dar înseamnă și o mai bună definire a denaturării prețurilor care ne permite să definim dumpingul. În acest scop considerăm că elemente legate de distorsiune, care trebuie să țină cont de aspecte fiscale, standarde de mediu, mm, fiscale, subvenții, prețuri la materii prime, toate acestea trebuie avute în vedere atunci când examinăm posibile situații de dumping. În plus, considerăm că și sindicatele ar trebui să se poată implica în anchetele antidumping ca și consumatori și firme, pentru că modelul social european în ansamblu e ceea ce încercăm să apărăm cu reguli echitabile privind comerțul. Ca țesutul industrial din Europa să poată supraviețui și să păstrăm un model social și de mediu înconjurător care să sprijinit de comerțul internațional și să nu fie subminat. Avem o bază bună, propunerea comisiei și propunerea comisiei. E vorba de modernizarea regulilor antidumping și de apărarea industriei europene. Sunt uh, convinsă că vom coopera cu eficacitate cu toate grupurile și vom progresa. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Acum e momentul să auzim ce au de spus cei de raportorii numele domnul Salini de la PP. Mulțumesc. Presiune e că... Mulțumesc. După părerea mea, doamna relator a captat foarte bine atitudinea Parlamentului prin care a respins ușurința cu care Comisia a ajuns um, la recunoașterea statutului de economie de piață pentru China. Noi nu dorim să-i se recunoască Chinei acest status uh, cu uh, modalitatea pe care ne este, propu- care ne este propusă. Aici avem o problemă de natură juridică. În cadrul OMC lipsește distinția între țările cu statut și fără statut de economie de piață și se hotărăște lucrarea pe o direcție în care s-ar putea să nu înțelegem direcția pe care trebuie să intervenim. Acesta este un risc pe care nu ne-l putem asuma. Aceasta este o greșeală în termen de abordare a politicii industriale. Există țări care răspund normelor de piață și țări care nu răspund acestor norme. Și nu putem uh, să transferăm asupra noastră sarcina probei, să demonstrăm noi dacă acest statut există sau nu. Astăzi, o țară care nu respectă regulile de piață are sarcina de a demonstra că a încălcat aceste reguli de piață și nu trebuie să um, împovăreze comisia cu um, exercițiul de a face această distinție de la caz la caz. Este un risc pe care industria nu poate să și-l asume. Cadrul juridic în care se definește distorsiunea sau ceea ce nu este distorsiune nu este foarte clar. Și Până la urmă, aceste țări trebuie să demonstreze că au abordat calea corectă de a intra pe piață. S-a modificat termenul pentru amendamente, deci putem să intrăm în mai multe detalii. După părerea mea, într-un pasaj pe care le-a menționat și raportoarea, printre numeroasele elemente legate de distorsiuni, se vorbește și despre planul fiscal. Până la urmă, e vorba de presiunea fiscală asupra unei țări unde presiunea fiscală este foarte mică, o țară poate să opereze anumite distorsiuni pe piață. Însă haideți să fim atenți. Noi, astăzi, în Europa, avem această situație. Există țări, precum a mea, unde presiunea fiscală este foarte mare și țări unde presiunea fiscală este aproape de zero. Așa că riscul uh, de a introduce acest element pe care eu îl împărtășesc, dar nu în astfel de context, ar putea să ducă la un răspuns de genul de prima oară rezolvați-vă problemele de la voi de acasă, armonizarea fiscală în Europa. Vom lucra, deci, pe acest element, dar și pe baza acestei situații. Mă opresc aici deocamdată. Mulțumim, uh, stimate acolo. E extraordinar ca semnal să ne gândim și la abordarea noastră internă. Următor, raportor din umbră, domnul Marta. Mulțumesc, domnule președinte. Mă temeam uh, că o să mă uitați. Mulțumesc, colege Paloma, pentru munca depusă. Vreau să subliniez înainte de început. Te observați că e un lucru bun să avem un astfel de calendar important pentru comisia noastră, să avem timp să ne ocupăm pe îndelete de această chestiune, să adoptăm o poziție fermă, după cum s-a spus, pentru a apăra industria europeană în favoarea unei concurențe sociale, de mediu și fiscale echitabile și spun echitabilă de două, chiar de trei ori. Trebuie să apărăm interesul celor 28, să combatem uh, abordarea de LSF pe care vor să ne impună unii. Dacă pentru unii singura politică importantă pe plan internațional este doar conceptul de preț, noi ar trebui atunci să închidem prevalioarea Europa, să ne mutăm cu toți în China, pentru că tot e mai ieftin acolo. Nu cred că de fapt asta ne dorim, din potrivă. Deci, la comisia noastră ITRE, fără face prea multe valuri între comisiile parlamentare, deși s-a întâmplat ce s-a întâmplat acum câteva săptămâni cu INTA. Aș vrea ca glasul nostru să se facă auzit ca să apărăm, de fapt, ce este și ar trebui să fie această concurență echitabilă. Și trebuie să fim, să facem propuneri ferme și în acest uh, demers uh, unit și cu forță pe care îl propun să colaborez cu Paloma, cu raportorii în umbră, o să propun diverse amendamente și vă mulțumesc. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Paul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să ținem cont și de faptul că toate părțile trebuie să aibă de câștigat. Pe de o parte, trebuie ca și consumatorii să fie mulțumiți, prețuri bune pentru bunurile importate, iar pe de altă parte trebuie să avem o putere de cumpărare crescută care va duce la o mai mare activitate a exporturilor și va crea mai multe locuri de muncă în sectorul de export. Iar pe de altă parte, toată lumea are de câștigat. Cu alte cuvinte, este important să susținem toate acestea, pentru că asta este în ajutorul cetățenilor noștri. Protecționismul în acest uh, domeniu cred că este uh, un dezavantaj, un dezavantaj pentru consumatori și pentru toți din această ecuație cred că trebuie să existe aceste instrumente pentru a combate dumpingul. Pe de o parte avem China, pe de cealaltă parte avem Statele Unite. Și au fost multe cazuri în care am asistat la un protecționism din partea Statelor Unite. În uh, anumite cazuri e vorba de un protecționism 100% și în consecință, americanii nu cumpără uh, produsele noastre pentru că ele sunt prea scumpe pentru ei. Săptămâna trecută două treimi din membrii au semnat pentru măsurile necesare uh, creării unor standarde mai bune în ceea ce privește uh, vama și un grad de reglementare. Uh, cred că astfel de facilitări uh, vamale trebuie să fie uh, valorificate. Trebuie să punem presiune asupra Statelor uh, Unite pentru că nu e vorba numai de China în această situație de aceea salut acest raport. Cred că avem instrumente pe care trebuie să le folosim și trebuie să facem un pas mare înainte în utilizarea lor. În locul doamnei Liner ca raportor din umbră. Sper că nu vor fi adresate uh, întrebări dificile. O să citesc doar uh, declarația. Uh, Vreau să mulțumesc raportorului, salut propunerea Comisiei în ceea ce privește o nouă metodologie de calcul uh, în ceea ce privește antidumpingul, importurile Uh, în special comerțul cu China. Având în vedere împrejurările dificile, expirarea unor dispoziții din protocol în ceea ce este aderarea uh, Chinei la OMC, faptul că în China asigur, asistăm în continuare la uh, denaturarea pieței și uh, la uh, măsuri uh, de protecționist, cred că trebuie să uh, intervenim. De aceea, schimbarea metodologiei actuale uh, cu o abordare neutră pentru țară propusă de comisie este uh, calea cea bună. Se face o trimitere explicită la uh, state care sunt uh, economii de piață sau nu sunt economii de piață. Această propunere trebuie văzută în contextul mai uh, larg de consolidare a regulilor comerciale. Totuși, există câteva întrebări rămase deschise, în special în ceea ce privește rolul industriei europene și inversarea sarcinei probe în ceea ce privește uh, consistența Uh, raportului care trebuie elaborat de uh, comisie. Sunt gata să uh, lucrez cu colegii mei la acest dosar. Mulțumesc. domnul Butikofer, în numele Greciei. Verzilor, mă scuzați. Salutăm uh, propunerea făcută de comisie, deoarece aceasta merge în direcția potrivită. Însă, totuși, nu a preluat uh, criteriul uh, stabilit de Parlament. Sunt de acord cu colegii care au spus, cum a fost colegul Federle, care a vorbit în numele colegei sale, a, a spus că suntem de acord cu cei care spun că sunt criterii duble pe care trebuie să le îndeplinim. Soluția pe care trebuie să o găsim trebuie să fie compatibilă cu OMC-ul, însă trebuie să ne permită să avem o apărare comercială uh, adecvată. Alminter, comerțul inechitabil ar putea să ne facă victime. Nu cred că în acest context este necesar să folosim uh, în mod explicit categoria uh, statutului de economie de piață sau uh, țară care nu este o economie de piață. Cred că trebuie să renunțăm la acest limbaj. Nu putem să ne întoarcem la modalitatea normală de a aplica metodologia standard, trebuie să găsim o metodologie anume care să ne permite să ne apărăm împotriva uh, comerțului uh, inechitabil. Inversarea sacinii probei pentru Europa este mai slabă decât uh, mi-aș dori. Nu văd de ce nu putem să avem aceeași abordare ca și americanii care au insistat ca sarcina probei să cadă în sarcina celelalte părți. Dar dacă Comisia și statele membre nu îndrăznesc să adopte o asemenea opțiune, cel puțin dispozițiile pe care uh, le pun în fața noastră trebuie uh, să fie uh, beton. Limbajul pe care îl avem acum nu garantează că vor exista rapoarte de fiecare dată de când vom avea nevoie de acestea. Dacă Comisia nu vine cu cu o raportare, atunci nu avem o bază prin care să dovedim că practicile comerciale uh, ale celelalte părți uh, sunt abuzive, sunt inechitabile și că asistăm la uh, dumping. A doul, al doilea neajuns. Potrivit protocolului de aderare al Chinei, avem la îndemână și opțiunea de a folosi instrumente de apărare uh, antidefensive. Acestea nu sunt limitate în timp. Acestea nu expiră. Comisia nici măcar nu se raportează la acest lucru. Comisia pare să renunțe la temeiul juridic pentru aplicarea unor astfel de instrumente în viitor. Acest lucru nu este bun este o atitudine mult prea defensivă și cred că ar trebui să uh, o îmbunătățim mult. Domnul Borelli, în numele FDD. Pe... Mulțumesc, domnule președinte. Implicațiile economice și industriale ale acestui dosar sunt foarte bine cunoscute de tuturor Datele indică un potențial risc pentru multe sectoare industriale ale Uniunii Europene cu consecințe foarte grave de natură socială și de know-how. Mai mult este cunoscută și poziția Comisiei, care susține că nu se poate face mai mult de atât și că e cazul uh, să facem lucrurile cât de repede. Cred că e mai bine să optăm pentru un regulament neutru care să poată rezista în cazul în care este atacat. Dacă pot să zic, însă acest regulament este temător din punct de vedere politic, pentru că nu definește conceptul de distorsiuni semnificative. Intrând acum uh, în conținutul uh, acestui raport, apreciez eforturile raportoarei de a echilibra propunerea comisiei, făcând distinția între economia de piață și nu și uh, care nu este economia de piață, lucru care este foarte important uh, de asemenea, includem printre factorii de distorsiuni semnificative și costurile la energie, dar și standardele în materie de mediu și standardele fiscale. E importantă transparența rapoartelor pentru toți, uh, toate părțile implicate, care trebuie să contribuie la redactarea acestora. Acest raport este un bun punct de plecare, însă trebuie să precizăm anumite concepte. De exemplu, conceptul de distorsiuni semnificative uh, este destul de slab aici, deoarece, în general, se bazează pe distinția netă între statut statutul de economie de piață și nu. Acesta este prevăzut la articolul 7 din regulamentul antidumping și pe protocolul de aderare. Dacă vrem să introducem această distinție, trebuie să restabilim valoarea juridică de plină a celor cinci criterii. Astfel, sarcina probei îi va reveni celui care trebuie să respecte cele cinci criterii. Astfel mă întreb următoarele. Suntem uh, Sigur că vrem să introducem acest concept de distorsiuni semnificative care este subiectiv și vag din punct de vedere juridic. Dacă vrem să facem această introducere, atunci cum ne asigurăm că sarcina probei rămâne exclusiv uh, pe umerii întreprinderilor uh, chineze, de exemplu, pentru că pentru Uniunea Europeană nu poate fi făcut un astfel de exercițiu. Și apoi, ce mesaj vrem să transmitem lucrătorilor și companiilor, dar și partenerilor internaționale care așteaptă o poziție solidă hibridă a Uniunii Europene. Noi avem două direcții posibile, să ne sprijinim capacitatea lucrătorilor și capacitatea economică sau să ne retragem uh, și să alegem această cale ambiguă dând răspunsuri aparent inovatoare din punct de vedere juridic pe lucruri pe care nu le cunoaștem foarte bine și nu știm care ar fi rezultatele în cazul în care ar fi atacate în instanță. Uniunea Europeană nu cred că ar putea să facă față unui conflict cu China într-o astfel de situație. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Bashir, ECR, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuză că intervin așa. Uh, am apărut așa, într-o târzia trenul și a trebuit să fac un ocoli să ajung aici. Uh, Mulțumesc raportorului pentru munca sa. A recunoscut sectorul energetic uh, ca o parte importantă a comerțului cu cei din afara Uniunii Europene. Ca un europarlamentar din uh, Yorkshire, afect, regiune afectată de criza oțelului, îmi dau seama de problemele pe care uh, pot să le genereze în sectorul industrial. Pentru a contribui la formularea unui aviz uh, adecvat pe această temă politică, dar importantă, este important să înțelegem anumite probleme. Acestea ar include stadiul discuțiilor uh, în curs în ceea ce privește uh, contestarea de către China a legislației antidumping a Uniunii Europene și a Statelor Unite la nivelul OMC. Apoi, instrumentele de apărare comercială. Trebuie să ne asigurăm că propunerile Comisiei pentru calcularea marjelor antidumping vor garanta și promova condițiile pieței libere în uh, relațiile Uniunii Europene-China, uh, fiind în același timp conforme cu regulile uh, OMC. Dumpingul, ca urmare a intervenției guvernului în mecanismul uh, pieței libere, trebuie să fie uh, eliminat. Nu trebuie să existe bariere în întreg lanțul comercial. Prin urmare, ne opunem oricărui element care ar putea să afecteze un teren de egalitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dacă sunt și alte cereri de a interveni, se pare că nu. Domnul Müller, de la DG3, de numele Comisiei Europene, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am ajuns cu întârziere. Am venit în mijlocul discuției. Comisia dorește să mulțumesc foarte mult raportorului pentru munca semnificativă făcută, o muncă de bună calitate pe acest dosar. Comisia dorește să sublinieze Trei din uh, patru elemente din propunere sunt uh, în principiu acoperite de propunerea Comisiei. O să parcurg aceste patru puncte. Primul, subliniat, evidențiat de raportor, se referă la definirea uh, distorsiunilor semnificative. În al doilea rând, costurile de muncă și de mediu. 3. Lucrătorii și reprezentarea sindicală. Și apoi tratamentul uh, țărilor care nu sunt o economie de piață, așa cum sunt uh, China și Vietnamul în investigațiile comerciale din viitor. Ca reacție la ceea ce s-a menționat aici, Comisia dorește să sublinieze că energia este un factor important de producție, prin urmare va fi analizat în mod automat atunci când se va stabili dacă există astfel de denaturări ale pieței. În al doilea rând, uh, fiscalitatea, uh, munca uh, vor fi acoperite. Chestiunile fiscale vor fi cuprinse dacă ele pot să ducă la o denaturare. Dacă o măsură fiscală creează o denaturare. Taxele la export sunt un exemplu clasic uh, de astfel de denaturare, deci ele sunt cuprinse. Apoi, trimiterea la standardele de mediu este mai delicată pentru că nu există o listă convenită la nivel internațional care să considere, care să califice care sunt normele de mediu uh, pertinente. Comisia dorește să sublinieze că metodologia antidumping uh, care se aplică astăzi reflectă deja costurile uh, cu personalul și de mediu, pentru că se calculează marja de afectare, care include costul integral de producție al industriei europene și costurile pe care industria uh, europeană uh, le contractează atunci când trebuie să uh, respecte standardele de mediu. La al treilea punct, uh, identificat uh, de uh, raportor și anume uh, structurile sindicale uh, interesul sindicatelor nu este cuprins. Nu o există. Totuși, Comisia dorește să sublinează că rolul lucrătorilor, interesul sindical, uh, fac parte din uh, exercițiul de modernizare problema lucrătorilor uh, este avută în vedere în acest uh, exercițiu și sperăm că uh, trialogul care va începe curând către sfârșitul lunii martie va aborda acest lucru. Ajungem la ultimul punct, la fel de important, tratamentul membrilor OMC care nu sunt țări cu economie de piață. Este partea problematică pentru o comisie E vorba de articolul 27 din regulamentul de bază. Comisia uh, spune că nu e o bună idee să urmăm ceea ce s-a propus aici. Propunerea este să nu schimbăm nimic pentru uh, țările membre OMC care nu sunt economii de piață. Sunt uh, mă, sunt uh, o serie de rațiuni pentru care uh, Comisia a făcut uh, această propunere, să nu mai facem această distinție între economii de piață și țări care nu au o economie de piață. Această distinție nu abordează, de fapt, denaturările care se află la originea comerțului inechitabil Comisia dorește să adauge că propunerea arată clar că nu oferă uh, statutul de economie de piață oricărei țări. În legătură cu ultimul uh, punct, cu schimbările în ceea ce privește articolul 27, acest lucru nu trebuie uh, să uh, să ne facă să nu vedem munca importantă făcută de raportor. Mulțumesc! Am... Madame López Bermejo. Mulțumesc. Are cuvântul doamna López Bermejo. Domnule Martin, doriți să adăugați ceva? Dacă da, aveți cuvântul înainte de concluziile doamnei raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că iau cuvântul uh, din nou înaintea domnei uh, López Bermejo. Vreau doar um, să adaug ceva. Nu vreau să fac dezbaterea acum, nu este momentul. Uh, v-am spus deja că voi înainta câteva amendamente, însă aș vrea să reacționez la um, anumite aspecte spuse de reprezentantul um, Comisiei. Nu este adevărat că nu există documente internaționale care să permită, între ghilimele, trasabilitatea pe aspecte legate de mediul înconjurător. Mă gândesc că vorbiți despre dioxid de carbon, dar haideți să vorbim despre dioxid de carbon, pentru că este o dezbatere de actualitate. Dați-mi voie să vă spun că există în orice întreprindere din lume, fie că e vorba de economie de piață sau nu, și acest lucru este cerut de client. Există pentru fiecare produs o fișă tehnică, o fișă de proces în care care sunt indicate toate elementele. Cum a fost făcut, unde a fost făcut, numele operatorului, costuri și așa mai departe. A existat un incident în procesul de fabricație. E suficient să adăugăm o linie, încă o rubrică am emis atâta dioxid de carbon pentru a face acest produs. Dacă există voință politică, putem face acest lucru pentru că există uh, mijloace tehnice. Însă vă spun că e nevoie de voință politică pentru acest lucru. Mulțumesc. Doamna raportor are cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc tuturor pentru această dezbatere și pentru observațiile făcute. Este foarte clar că vrem cu toții să facem progrese pentru o mai bună punere în aplicare a acordurilor comerciale multilaterale și a diverselor acorduri, astfel încât să putem avea un cadru cu condiții egale pe piața internațională. Vrem norme comerciale, norme în general, care să permită mm, partenerilor noștri să se dezvolte din punct de vedere economic, dar mm, într-un mediu cu condiții egale. Și acesta este spiritul raportului. Ceea ce vrem noi este să avem mai multe opțiuni pentru industria noastră, astfel încât industria noastră să nu fie marginalizată. Nu vrem uh, ca industria noastră să fie victima vreunei distorsionări a prețurilor. Așa că cred că putem să facem progrese în cadrul um, normelor generale și a regulamentelor generale pe care le avem. Cred că, datorită acestor amendamente, vom putea să îmbunătățim acest text și să ajungem la un acord um, care să fie satisfăcător pentru toată lumea. Mulțumesc! Termenul limită pentru amendamente este 15 martie 2017 la ora 13. Se pare că e o oră mai mult decât de obicei, pentru că, în general, e vorba de ora 12, deci aveți foarte mult timp la dispoziție. Dați-mi voie să vă reamintesc coordonatori, mâine la ora 9 dimineața ne vedem. Restul, în format complet, ne vom vedea la ora 10. Și, foarte important, sesiunea de mâine după masă începe la 4 fără un sfert, la 15.45, nu la ora 15. Și e în sala PHS 5001. B5001. Este undeva deasupra acestei sale, la câteva etaje mai sus. PHS B5001 la ora 4 fără un sfert. Vă mulțumesc și ne vedem mâine. That's it.